scoaterea uh, unei cifre de cel puțin 20 de milioane de oameni din sărăcie până în 2020. Deci, iată, atingem și un obiectiv din strategia Europa 2020. În final, cred că ar trebui să abordăm și problema de gen. Și de data aceasta nu e vorba de femei, ci de tineri, de băieți, fiindcă ei sunt suprareprezentați în statisticile privind abandonul școlar timpuriu și cred că riscăm să creăm o uh, clasă semnificativă de băieți șomeri și iată deci o problemă nouă de gen care este pe care să apară și trebuie să o abordăm. Vă mulțumesc și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în următoarea lună pe acest proiect. Ehm, merci. Ehm, Madame Morin. Mulțumesc, doamna Morin, Mulțumesc, doamnă președintă. Eu mai întâi vreau să mulțumesc și eu și să felicit raportoarea, la fel ca antevorbitorii mei, și aș dori să atrag atenția asupra trei puncte. După ceea ce a spus Emilie Turnan, sunt de acord că trebuie să facem presiuni asupra statelor membre. Și asta pentru că vedem că ei, ele nu își respectă obligațiile și nu direcționează tinerii spre atingerea vârstei obligatorii uh, de școlarizare. Cred că putem continua pentru că microfoanele funcționează, spune vorbitarea. Deci, tinerii sunt excluși din sistemul școlar și sistemul școlar al statelor membre este cel care permite tinerilor să părăsească școala chiar înainte de vârsta obligatorie de școlarizare. Este adevărat că ei pot să părăsească școala fără formare, dar uh, înainte de vârsta limită a școlarizării obligatorii, statele membre îi lasă pe tineri să abandoneze și, în acest caz, ele nu își îndeplinesc obligația de a educa. De aceea mă alătur în totalitate și cred că sunt chiar mai motivată decât colega mea, pentru că eu cred că, într-adevăr, este o problemă cu statele membre. Al doilea element se referă la inegalitatea între fete și băieți. Ea, într-adevăr, există și trebuie să obligăm statele membre să uh, urmărească pe categorii, fete și băieți, această problemă, pentru că în toate statele membre avem tendința de a împinge afară din sistemele de formare pe băieți mai repede decât pe fete. De ce? Pentru că băieții nu suportă să se plictisească la școală, ei devin uh, mai uh, turbulenți, mai repede și îmi cer scuze uh, față de domnii din sală, dar și de aceea ei devin insuportabili pentru profesori care îi dau afară, în timp ce fetele, mai liniștite, rămân cu minți în sala de clasă. Asta nu înseamnă că nu, situația nu este dificilă și pentru ele, pentru că ele rămân acolo fără să învețe nimic. Și câțiva ani mai târziu, nu sunt nici ele reintegrate în sistem. Deci avem nevoie de un studiu serios din această perspectivă. A, al treilea punct pe care vreau să mă axez este că, la nivel european, am reușit oarecum o oarecare extindere în masă a educației. Și strategia descrisă de Thomas Mann arată că nu am reușit o individualizare la un alt nivel. Toți acești tineri trebuie să beneficieze de strategii de individualizare chiar în interiorul sistemelor de formare. Și acesta este un punct asupra căruia trebuie să insistăm în raport. În sfârșit, ultimul meu punct este că avem la dispoziție proiecte europene care permit elaborarea pentru tineri de proiecte personale, proiecte de mobilitate, care, să le redea încrederea în ei înșine pentru că e vorba de faptul că uh, își pierd încrederea în propria personalitate, în propriile posibilități și acest proiect ar trebui să permită tinerilor, dincolo de orice probleme lingvistice, să-și recapete încrederea în ei și, oferindu-le o deschidere europeană, să îi facem să, se, să devină reintegrați în sistem. Eu, în uh, circumscripția mea, uh, am avut de-a face cu tineri fără calificare, care locuiesc în cartiere, în dificultate, și merg la centre sociale, i-am făcut parte din proiecte europene care să le permită să se reinsereze în uh, viața profesională. Și cred că aici avem o veritabilă pârghie pe care trebuie să știm cum să o exploatăm. Iată, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimată colegă. Dacă nu mai sunt și alte cereri de cuvânt, o să dau din nou cuvântul doamnei Hirsch pentru a încheia dezbaterea. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru ideile și contribuțiile foarte pozitive. Dacă am putea detalia unele dintre puncte, uh, dacă ați putea detalia unele dintre puncte, v-aș fi foarte recunoscătoare. La punctul 3, trebuie să vedem, uh, să aflăm de la statele membre dacă se întâmplă ceva și ce se întâmplă. Pot să formulez uh, acest punct mai detaliat, pentru că depinde de noi, ca Parlament European, să subliniem unde apar problemele și să cerem soluții. Iar dacă nu putem uh, atinge obiectivele strategiei Europa 2020, spunem că uneori uh, este o problemă cu statele membre, dar și noi trebuie să ne concentrăm mai bine pe ea. La șase se face o referire la um, gen, dar cred că putem uh, discuta mai specific despre băieți și fete, uh, Motivul pentru care nu am făcut acest lucru a fost că a trebuit să păstrez textul cât mai succint. Apoi, uh, referirea specifică la Fondul Social European. Știu că sunt multe proiecte bune finanțate de acest fond, dar este păcat că uneori sunt proiecte foarte bune, ele funcționează foarte bine, dar rezultatele nu sunt diseminate și Aici va trebui să lucrăm mai mult pentru a ne asigura că putem reuni diversele obiective și idei și uh, pentru a putea face un bun schimb de, de practici. Cred că există un consens general cu privire la aspectele tratate în raport, dar trebuie să îl maximizăm pentru a ne asigura că facem într-adevăr proiecte și atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit. Très bien. Bun, mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. O să îi invit acum uh, pe colegi să dea dovadă de imaginație, dar fără să facă niciun exces, pentru că termenul de depunere a amendamentelor nu este Uh, suficient de scurt ca să vă um, limiteze inițiativele. În orice caz, nu vom avea foarte mult timp pentru a trata amendamentele, așa că dacă ați putea să vă concentrați pe ceea ce este esențial, cred că munca noastră va fi mai eficientă. Termenul de depunere a amendamentelor într-un număr rezonabil este stabilit pentru 8 iunie la ora 12. Le vom uh, dezbate Inclusiv vom dezbate și uh, amendamentele de compromis deja elaborate și negociate de uh, raportoare pe 12 iulie, iar votul va avea loc pe 13. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și acum ajungem la voturi. Așadar vom vota mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2012. Având în vedere că au avut loc negocieri uh, legate de amendamentele orale de ultimă oră. Înainte de a trece la vot, aș dori să clarific câteva lucruri pentru a înțelege mai bine lista de vot. Verzii au uh, depus un amendament oral la alineatul 4, dar nu-i văd utilitatea. La amendamentul 4, se scuză doamna președinte, la punctul domnului Kessler. Nu vreau să fiu uh, dezagreabilă, uh, însă înainte de a mă opune la acest amendament oral, o să uh, dau colegilor posibilitatea de a explica modificarea such as cu IG, cu ex, de exemplu, nu știu în ce măsură aduce o modificare amendamentului domnului Kessler. Poate cineva să-mi răspundă din grupul versilor? Yeah, sorry, they, um, you know... Da. Am... Uh... transferat puțin exemplul aici, pentru că ni s-a părut că aici exemplele nu se încadrează în linia bugetară, ci permit uh, mai multe situații Uh, uh, Doamna președinte, deci asta înseamnă că pe lista de voturi, amendamentul oral nu se referă numai la IG, ci și la um, mijloace de transfer de credite de la linii existente precum. Deci se modifică precum cu de exemplu. Da, amendamentul existent dă un exemplu de o linie bugetară care ar putea fi utilizată. Amendamentul nostru își propune să arate că finanțarea se poate face, s-ar putea face prin intermediul unor linii bugetare. Poate că ar trebui totuși, doamna președinte, să păstrăm cuvântul precum în loc de exemplu. Acum Da, putem să lăsăm și așa. Așadar, propunerea grupului, grupului verzilor. A, de fapt ați spus uh, acest de exemplu ca să nu repetați precum. Dar nici nu mai aveți nevoie de de exemplu, pentru că putem spune prin intermediul transferurilor de credite de la linii existente. Dacă e vorba de așa o confuzie, poate mai bine să retragem amendamentul oral. Vă mulțumesc pentru înțelepciunea de care dați dovadă, doamna președinte, și rămânem la textul inițial. Acum, amendamentul nou al grupului GUE, înțeleg că a fost retras pentru că, așa cum spuneam ieri, o să integrăm asta într-un amendament oral la amendamentul 21. Și de asemenea, vă rugasem să vă gândiți și la amendamentul 13, să vedem dacă puteți să-l retrageți. D'abord, je donne la parole. Oui Oui, bonjour. Euh... Da. Nu era exact același lucru, deci îl mențineți, da? Da, domnul Öri. Da, la 17 trebuie să vă semnalez o mică problemă. Și puteți să considerați asta ca un amendament oral. Programele Uniunii trebuie să se adreseze altor grupuri vulnerabile, deci fără termenul migranților. Am fi dorit să eliminăm așadar termenul migranților. Și apoi să punem o listă, cum ar fi romii și de asemenea fără, am cercut de fără a avea o listă pentru că o listă care să nu fie una completă ar putea să dea loc la confuzie. Așadar, am fi dorit să păstrăm numai grupurile vulnerabile. Doamna președinte, deci înțeleg, domnule Iuri, că într-o primă parte doriți să votăm pe... Sublinează faptul că programele Uniunii trebuie să se adreseze grupurilor vulnerabile. Și restul să rămână în partea a doua și să avem un al doilea vot unde să adăugăm termenii de asemenea migranților și altor grupi, grupuri cum sunt romii. Înțeleg. Și ne mai rămân două probleme de rezolvat la amendamentul 15, care are un amendament oral astăzi. Sunt două probleme. Prima, dacă amendamentul 15 își propune să elimine amendamentul 16, atunci amendamentul 16 ar trebui să fie integrat ca o adăugire la amendamentul 15. Și, prin urmare, amendamentul se sune așa pentru că altfel pierdem noțiunea de creare a regiunilor intermediare, care din punctul meu de vedere este foarte importantă. Așadar, amendamentul 15 ar trebui să sună așa. Consideră că crearea de noi uh, regiuni intermediare în, fond, în cadrul fondurilor structurale ar trebui să fie însoțită cu o, ar trebui să fie însoțită de o creștere și după aceea păstrăm textul care figurează aici. La amendamentul oral am spus, v-am spus ieri că urma să avem o consultare cu raportoarea responsabilă de Fondul Social European și doamna Mora mi-a spus că nu susține mm, ideea. Deci am, am trecut de la exprimarea inițială care spunea dublarea Fondului Social European la o exprimare uh, care spune creșterea Fondului Social European. Sunt puțin surprinsă de poziția raportoarei noastre pentru Fondul Social European și o să-i dau cuvântul imediat, dar dacă ne uităm la rata de utilizare a Fondului Social European, este unul din fondurile cele mai utilizate, cel mai bine utilizate în Uniunea Europeană. Și dacă ne gândim la discuțiile pe care le, am, uh, le avem cu comisarul, necesitatea de a întări uh, partea destinată Fondului Social European în cadrul echilibrului bugetar, mi se părea a fi totuși un lucru asupra căruia uh, comisia noastră a ajuns la un consens. Și mă mir că cedăm deja și nu mai cerem această creștere a fondurilor alocate în cadrul uh, Fondului Social European. Dar o rog pe doamna raportoare să se exprime. Doamnă președinte, știți că sunt foarte implicată în toate politicile sociale și în toate proiectele care pot uh, sprijini reintegrarea profesională a categoriilor celor mai defavorizate. Însă, în acest moment, în condițiile actuale ale bugetului european, nu putem solicita ceva ce este imposibil și nu putem cere dublarea. Doamna președinte, dar nu vorbim de dublare, vorbim de majorare doamna Mora, totuși, doamna președinte, eu nu v-am întrerupt. Vă rog să mă lăsați să-mi termin uh, intervenția. Așadar, nu putem cere dublarea bugetului Fondului Social European cu pretextul că, sub pretextul că în fondurile europene nu există astăzi suficiente finanțări um, disponibile pentru o dublare. Astăzi, rata de utilizare a Fondului Social European este de aproximativ 82% din suma totală disponibilă în acest fond și cu niște ilegalități importante aici. Așadar, cred că trebuie să ne mobilizăm pentru ca acest fond social european să fie utilizat uh, în mod corect și asta înseamnă să cerem niște măsuri cu impact care să nu uh, lase loc uh, pentru niciun fel de ilegalitate. Așadar, uh, acest fond nu trebuie să fie profitabil pentru intermediari, uh, trebuie să fie profitabil direct pentru salariați. Și în plus, nu spun că acest fond nu trebuie majorat, dar cred că astăzi, având în vedere starea financiară a Uniunii Europene, trebuie să fim conștienți de ce este posibil, ce este fezabil și ce nu se poate uh, realiza. Gracias, señora presidenta. Yo quiero una precisión porque Madame Moran habla... Mulțumesc, uh, doamna președinte. O precizare. Doamna Moran vorbea despre dublarea fondului. Eu înțeleg uh, punctul dumneai de vedere, însă în amendamentul mei, meu de pe lista de vot nu se vorbește despre dublare, ci despre o creștere a fondului. Cred că instituția noastră are, sigur, niște persoane care vor uh, susține suscitare uh, necesitatea de a nu mai majora bugetul în niciun uh, mod, însă atrage atenția că exprimarea, dublarea Fondului Social European a dispărut din text și acum vorbim despre o simplă creștere. Doamna președinte, cred, cred, îmi scuze, trecem la vot, dar înainte de asta doamna Mora mai are ceva de spus. Da. În urma celor spuse de Alessandro Sărcas, trebuie să vă atrag atenția asupra riscurilor. Avem aici o problemă de ordin strategic. Nu aș vrea ca, prin creșterea Fondului Social European, să includem fondul de ajustare la uh, globalizare în suma totală a Fondului Social European. Nu aș vrea ca asta să fie o ocazie pentru o fuziune nepotrivită. Vă atrag atenția asupra acestui punct, pentru că am auzit de multe ori despre această intenție și cred că niciunul dintre noi, niciun grup politic nu dorește acest lucru. De aceea vă atrag atenția și știu, Alessandro, că și tu ai aceeași părere și tu susții această distincție, această separare între cele două. Îmi reamintesc, doamna președinte, doamnei Moran, că există un amendament care clarifică exact aceste lucruri. Așadar, avem un amendament care spune că nu vrem o fuziune între Fondul Social European și Fondul de Ajustare la Globalizare și sper că în aceste condiții PPE-ul va putea totuși cere creșterea Fondului Social European, sigur, cu toate mm, precauțiile de care a vorbit doamna Mora, fondul trebuie bine utilizat și trebuie să se facă o, un, o analiză de impact asupra bunei uh, gestiuni a acestor fonduri publice. Domnul Angel, știu am senzația că în această după-amiază, comisia responsabilă de formularea avizului Parlamentului cu privire la perspectivele financiare viitoare nu va vota altceva și anume va vota menținerea fondului de ajustare la globalizare așa cum este acum. Așadar, îngrijorarea doamnei Mora nu este uh, susținută de ceea ce se întâmplă. Uh, Așadar, solicitarea creșterii Fondului Social European este legitimă. Mulțumesc foarte mult. Vă rog acum să trecem la vot. Vă mulțumesc pentru că ați utilizat aceste momente de dezbatere pentru clarificări. Amendamentul 1 Hacking pentru. Contre, abstention. Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 Figueiredo lui Eric pentru, împotrivă, abține Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Est-ce que quelqu'un n'a pas sa carte? E cineva fără cartelă? Toată lumea e în armată? Bun, deci toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 la 21 se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, fără amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 6, figurei idolului Iaric cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 turunen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. În aceste condiții acceptați să votăm alineatul 4 inițial, da? Supunem la vot alineatul 4 în versiunea inițială pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 8, ori pentru împotrivă, abțineri, se respinge. La fel, putem să votăm alineatul 5 inițial, alineatul 5 inițial. Nu-i nevoie să adopte automat? Spune președinta. Bun, mi se spune că nu e cazul. Atunci trebuie să mai citesc uh, regulile de conducere de ședințe. Amendamentul 9, Figherei dolui Iaric, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 6, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, votăm electronic la 11. On a pu voter, le vote est clos. S'a a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă, se adoptă, deci este caduc 10. 12, Turunen Schröter pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, figurei lui Iaric, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, aceiași autori, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul, 19 pentru, 26 împotrivă, se respinge clar. Amendamentul 15 la alineatul 8 cu amendamentele orale pe care vi le-am prezentat pentru introducerea amendamentului 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă cu majoritate zdrobitoare. Amendamentul 17 ori în două părți supun la vot prima parte fără cuvintele Migrants and Roma, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea acestor cuvinte? Împotrivă, abțineri, verificăm. Je pense que rejeté. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Tout le monde a pu voter. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 18 pentru 24 împotrivă. Se resping adăugirile. Amendamentul 18 Iovine pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Je mets après le După alineatul 9, amendamentul 19 Figueiredo Leieric pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20, Harkin pentru. Împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 21 cu amendamentul oral pe care îl aveți pe listă pentru. Împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 22, Turunen pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 23 e retras, deci Supun la vot 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 vine compatibil pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După, după alineatul 10, amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și după alineatul 10, amendamentul 27 bulon, cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă supun la vot întregul text prin vot electronic. Tout le monde a pu voter, le vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 40 pentru, 4 împotrivă și 0 abțineri. Avizul nostru privind mandatul pentru trilog se adoptă. Mulțumesc. Uh, nous en venons uh, au vote sur... Trecem acum la votul privind avizul doamnei Gerling în legătură cu procedurile de insolvență încă în contextul dreptului european privind societățile comerciale. Alineatul 1, amendamentul 1, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 2, compromisul A, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul Apoi, un amendament care dorește ștergerea unei părți de text pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă la 4, a fost retras amendamentul 7, deci compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. După aceea, amendamentul 12, Coferati cu cerere de vot pe părți. Prima parte fără cuvintele calls accordingly for them to be increased. Pentru prima parte. Împotriva abțineri, se adoptă. Cine vrea mai mult, partea a doua, împot pentru împotriva abțineri, se respinge. La alineatul 5, amendamentul 13 a fost retras. Supun la vot amendamentul de compromis C. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. După acesta, un amendament al doamnei Plumb, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul Alors, après le paragraphe 5, un amendement... După alineatul Amendamentul 5, compromisul E, introducere de nou text pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Madame Renia. Uh, Doamna Renia, da, în uh, numele meu și în numele uh, doamnei Cornelison, doresc, dorim să retragem amendamentul 18 și în numele doamnei Steinruck. Mulțumesc, deci supun la vot compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, 21 e caduc, la fel și 24 Ah oui, excusez-moi, le 24, on doit le retirer. Mă scuzați, 24 trebuie, trebuie votat pentru că amendamentul 12, partea a doua, nu a fost adoptat și 18 a fost retras. Deci supun la vot 24 pentru, voulez que je vous relise l'amendement 24 să vă citesc din nou amendamentul 24. Insist sur la nécessité... Insist asupra necesității de a garanta un prag general pentru plata indemnizațiilor pentru lucrători în caz de insolvență, echivalent cu cel puțin o lună de salariu pe an lucrat, plată care va fi asigurată imediat de statul membru vizat, care va cere după aceea contravaloarea întreprinderii vizate, inclusiv în cadrul procedurii de insolvență. Donc, euh, l'amendement 24, qui est pour Amendamentul 24, pentru. qui est contre Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Euh, l'amendement 22. Amendamentul Amendamentele 22, 23, 25, 26 au fost retrase. 27 este un amendament care încearcă să șteargă o parte din text pentru, împotriva abțineri, se respinge. La alineatul 7 supun la vot amendamentul 28 al domnului Boulon cu un amendament oral. Are cineva uh, ceva împotriva amendamentului oral? este clar că da, deci supun la vot amendamentul 28 în forma inițială. Pentru 28 fără amendamentul oral. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 e caduc, deci la amendamentul, uh, la alineatul următor, 30, Regner, Steinrus, Cornelissen, de ștergere pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Deci je peux pas changer mon vote. Ah, si. <laughs> Euh, tout le monde a pu voter? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Pour. 21 pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri, deci se respinge. 31. 31 Bulan pentru. Împotrivă. Nici aici nu e clar, dar eu cred că se adoptă, dar verificăm. 31. Tout le monde a pu voter? Le vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 28 pentru, 14 împotrivă, 2 abțineri, e clar că se adoptă. 32 și 33 sunt caduce. La alineatul 8, amendamentul 34, cooperatii, în două părți. Prima parte. Până la non-standard contracts. Cine este pentru prima parte? Cine pentru adăugarea acestor cuvinte? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acesta. Alineatul 9, amendamentul 35, tot al domnului Boulon, două părți, cu o observație lingvistică în legătură cu versiunea în limba engleză. Pentru prima parte, fără cuvintele and with threshold levels of comp compensation to be determined. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru partea a doua, adăugarea cuvintelor respective, împotriva abțineri, se adoptă. După alineatul 9, amendamentul 36, Gerling, cu un amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37, Regner, cu amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După alineatul 9, amendamentul 38, Regner pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 39, Bulon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, Regner pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41, Coferati pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 regne cu un amendament oral și cerere de vot pe părți. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Atunci uh, votăm textul în două părți. Prima parte, toate cuvintele din text, în afară de cuvintele de la additional până la proceeding. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Cine este pentru aceste cuvinte? Împotrivă, abțineri, se verifică. Le vote est ouvert. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. 43-44 au fost retrase, deci supun la vot amendamentul 45 al domnului Bulan cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 46 Bulan pentru Împotriva abțineri se adoptă 47 retras, 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 49 al raportoarei cu amendament oral pentru. Împotriva abțineri se adoptă supun la vot întregul proiect de aviz prin vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 33 pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri. Felicitări raportoarei! Nous en avons terminé avec notre séance de vote. Am terminat uh, votarea și dau cuvântul pentru punctul 19 domnului Adam Cosa, raportorul, pentru examinarea amendamentelor la raportul său, mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap și strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap. Haideți însă să așteptăm două minute să se liniștească toată lumea. Ok. Euh, si les conversations privées veulent bien euh, s'interrompre, je vais pouvoir... Rugăm discuțiile private să se îngerupă ca să pot da cuvântul raportorului. Domnule raportor, vă rog. Doamnă raportor, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Am avut în total 100, 298 de amendamente și eu am depus o serie destul de importantă pentru a păstra structura raportului în sine. Am vrut să deschidem perspective identice cu cele din raportul propus inițial. Mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse și sunt convinsă că fiecare dintre noi și-a adus o contribuție semnificativă. Marea parte a amendamentelor contribuie la adăuga un adevărat plus de valoare raportului, fără a atenua forța, forța textului inițial. Am spus-o prima dată și o repet și acum. putem ajunge la un consens larg între grupurile politice cu privire la uh, măsurile în favoarea persoanelor cu handicap și exact asta reiese din amendamentele propuse. Din cele 298 de amendamente propuse, Trebuie să vă spun că nu am reușit să răspund favorabil uh, fie la toate. Nu am reușit să acopăr decât, să fac decât 21 de amendamente de compromis care nu acoperă toate amendamentele propuse, uh, dar acest lucru se explică și prin uh, săptămâna turcoaz care tocmai a trecut. În viitor însă vom putea să ne întâlnim, să discutăm mai mult. Există și comisii care uh, vor vota cu privire la acest raport și sunt uh, convins că și avizul celorlalte comisii se, vor, se va alătura pozițiilor noastre și mă voi bucura să le integrez în raportul pe care îl voi prezenta Parlamentului. Acestea fiind spuse, vreau acum să subliniez câteva puncte pe care să le supun aprecierii dumneavoastră. Mai întâi, nu e vorba de un punct de dezbatere, ci mai degrabă de o reflexie comună, și anume, cum vrem ca în viitor să asigurăm monitorizarea punerii în aplicare a strategiei în favoarea persoanelor cu handicap, la fel și pentru monitorizarea Convenției Națiunilor Unite. În acest sens s-au propus și amendamente. Deocamdată nu avem o idee foarte clară cu privire la acest aspect, dar trebuie să știm că forumul pentru persoanele cu defavorizate la nivel european a formulat o propunere, fără însă să se definească uh, structura acesteia foarte clar. Oricum, va fi vorba de un comitet care să poată asigura monitorizarea continuă atât la nivelul Uniunii Europene cât și al statelor membre. Uh, cred că uh, există un consens foarte larg și uh, încă mai putem să stabilim detaliile. Sigur că de aici apare un acord vis-a-vis -vis de statistici. S-au formulat numeroase amendamente în acest sens pentru a pune la punct statistici uniforme cu concepte identice și, totodată, un, uh, o consecință în uh, investigațiile statistice ce vor urma. Ca și în dezbaterea anterioară, în textul propus uh, se vorbește despre viitorul Fondului Social European și al altor fonduri structurale. Și s-au depus foarte multe amendamente vis-a-vis -vis de acest subiect. Sigur, poate că ele au fost prea complexe, prea complicate. Uh, Și toate aceste lucruri trebuie clarificate, mai ales uh, în ceea ce privește uh, cartelele de mobilitate sau documentele pentru persoanele cu handicap. Deci aici mai sunt încă lucruri de clarificat. Voi uh, lucra la acest lucru cu raportorii fictivi. Poate nu trebuie să mergem prea departe, însă obiectivul este uh, să asigurăm un nivel, o normă minimă în cadrul statelor membre și cred că aceste documente reprezintă un instrument foarte bun. Aș dori să subliniez că în ceea ce privește serviciile și bunurile, s-au uh, depus numeroase amendamente pentru a stabili cum să le facem accesibile. mă bucur că au existat și două amendamente care au abordat problema IMM-urilor. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă structurile cel mai des întâlnite în uh, populația persoanelor cu handicap. Aceste amendamente doresc să evoce mai ales obiectivele strategiei 2020 și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Ajung acum la problema răspunderii sociale a întreprinderilor. Și acesta este un punct care merită atenție. Și, totodată, printre amendamente am detectat o uh, temă dificilă și anume, în cadrul Uniunii Europene, cum să pregătim administrația Uniunii Europene pentru a gestiona dosare care vizează persoane cu handicap, cum să pregătim administrația, cum trebuie ca acești funcționari să-și desfășoare activitățile, cum să facă accesibile documentele, cum să ofere uh, activități de informare. Și așa ajunge la o altă problemă problema legăturilor cu părinții persoanelor uh, sau copiilor cu handicap. Ce mă bucură cel mai mult este faptul că toate amendamentele, fără excepție, au abordat problema din uh, perspectiva drepturilor omului. Cum să facem drepturile omului să prevaleze? Cum să avem o abordare uh, aproape de cetățean și de principiile drepturilor omului. Trebuie să subliniez că în statele membre acest spirit nu se reflectă deocamdată și de aceea trebuie să apărăm această linie. Ratificarea Convenției ONU reprezintă totodată un domeniu care trebuie discutat. Strategia pentru persoanele cu handicap trebuie să fie o strategie care să fie foarte bine monitorizată. E vorba de uh, o perioadă de 10 ani. Apoi, piețele publice. S-au formulat propuneri de reglementări care să faciliteze accesul la piețele publice pentru persoanele cu handicap. Autonomiile ea a fost și ea subliniată și la, odată cu ea și alte chestiuni. Lista este lungă, dar aș dori să ajung acum la măsuri concrete și toate măsurile concrete propuse au susținerea mea. Și asta pentru că am impresia că acest raport nu va, fi, nu va avea succes decât dacă solicităm ca uh, Comisia să ia măsuri. Acest raport dorește să fie realist. Nu e vorba de o listă de bune intenții. Noi vrem un text care să permită punerea în practică a unor măsuri concrete. De aceea trebuie să rămână la nivelul realității palpabile. Din nefericire, există câteva propuneri care nu prea își găsesc locul în amendamentele uh, acestea și nu le voi susține. Ca exemplu, pot să dau salariul minim. Este o chestiune care nu ține de competența acestui raport de inițiativă, această problema salariilor minime. Apoi, clasificarea sau ierarhizarea serviciilor nici ea nu își are locul aici. Raportul subliniază faptul că persoanele, inclusiv persoanele vârstnice, folosesc toate serviciile, deci nu putem să ierarhizăm aceste servicii. Mesajul raportului este unul deloc ambigu, cred eu. E timpul ca persoanele cu handicap și activitățile lor să fie susținute. Este un fel de investiție pe care o facem în aceste persoane pentru ca ele să devină persoane cu drepturi integrale și contribuabili la uh, bunăstarea societății. Mulțumesc încă o dată pentru toate aceste amendamente depuse. Um, merci, Mulțumesc este de remarcat importanța acordată acestui raport. Doamna Lin, acum. Yes, thank you. And thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc pentru efortul depus cu acest raport. Îmi pare rău că nu am uh, depus amendamente, dar știți că nu uh, am fost, nu m-am simțit foarte bine, așa că nu am fost aici pentru uh, termenul de depunere a amendamentelor, dar sunt raportor din umbră. Amendamentele care vorbesc despre grupuri naționale operative, aș vrea o clarificare. Nu s-au stabilit oare asemenea grupuri? Cu alte cuvinte, există Comisia de Egalitate în Regatul Unit. La asta vă referiți noastră printr-un grup operativ național pentru a monitoriza uh, legislația existentă? Apoi, uh, Comisia Europeană pentru Dizabilitate. Da, în principiu. Dar, uh, din nou, vă rog să detaliați puțin cum o vedeți funcționând la nivel practic mai am și câteva întrebări referitoare la amendamentele altor persoane. Amendamentul 49, beneficiile pentru uh, invaliditate. Vreau și aici niște clarificări. Eu nu mă opun, dar nu prea înțeleg uh, la ce se referă. La 239. Grupul ALDE nu a fost niciodată în favoarea legislației privind uh, responsabilitatea socială corporativă. Am spus întotdeauna că aceasta trebuie să fie voluntară și în această direcție voi continua și la vot. Mă bucur că ați vorbit despre directiva antidiscriminare, mai ales în uh, amendamentul 278, pentru ca această uh, directivă să fie uh, deblocată și este important ca uh, întotdeauna când avem ceva despre drepturile persoanelor cu handicap, să spunem că există această directivă pe care unele state membre o blochează încă în Consiliu și trebuie să ne asigurăm că situația se deblochează, fiindcă, deși avem legislație pentru um, Acuzarea uh, discriminării în uh, ocuparea forței de muncă, la acest nivel nu avem uh, legea necesară. Și de aceea cred că directiva respectivă ar ajuta foarte mult persoanele cu handicap cred că în tot raportul trebuie să fim consecvenți și să nu spunem persoanele handicapații, ci persoanele cu handicap sau cu invaliditate. Trebuie să folosim această formulare pentru a pune accentul pe persoane și nu pe dizabilitate. Și dacă uh, folosim termenul de invalizii, de exemplu, nu aceasta este ideea care reiese. Cred că e și o problemă de traducere dintr-o limbă în alta dar dacă folosim engleza ca text de bază, este foarte util să Uh, folosim uh, aceste, uh, cuvântul persoane înainte. La 62 încercați o diferențiere între multiplu și între multiplu și unilateral. Eu nu văd cum am putea face diferența între multiplu și unilateral. cine va hotărâ care sunt măsurile unilaterale și care sunt măsurile multiple? și asistența în funcție de aceste niveluri diferite. Cred că mergem prea departe cu această idee. Trebuie să stabilim corect principiile de bază pentru ca fiecare stat membru să le poată respecta. Dar dacă intrăm în prea multe detalii, atunci nimeni nu știe ce se întâmplă la nivelul statului membru și apar probleme. Dar știu că vom colabora foarte bine, așa cum am făcut-o și în trecut, cu privire la toate problemele care țin de drepturile persoanelor cu handicap și acest raport va fi unul foarte bun. Vă mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc, domnul Falb și apoi Toma, domnul Thomas. s a abandonat. Alors, Thomas... Cred că a plecat, atunci domnul Thomas Mann. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute. Datorită acestora au fost uh, înaintate atâtea amendamente pentru că uh, Știm cu toții că persoanele cu handicap continuă să fie discriminate în multe state membre. Foarte des nu se iau măsuri care să țină cont de necesitățile acestor persoane cu handicap. Așadar, abordarea este corectă. Acest raport din proprie inițiativă este foarte important și nu ar trebui să fie neglijat, să fie uh, pus pe agenda de luni de la Strasburg și să nu există o adevărată dezbatere, așa cum s-a întâmplat și cu alte rapoarte din proprie inițiativă. Cred că trebuie să-i dăm toată greutatea pe care o merită. Și ai spus, cred că avem nevoie de statistici uniforme, armonizate. Foarte uh, des s-a spus că statele membre trebuie să-și schimbe complet practicile. Nu, trebuie să avem un grad de comparabilitate. Chiar dacă statele membre își păstrează autonomia și independența, avem nevoie de studii statistice care să fie similare și care să permită identificarea de etaloane care să măsoare ceea ce se întâmplă în statele membre. Cred că <clears throat> La 284 se face foarte bine legătura între Fondul Social European și celelalte fonduri structurale. Este clar că persoanele din, uh, cu handicap din zonele rurale au și mai multe dificultăți decât celelalte și trebuie să vedem dacă nu cumva putem beneficia de date din partea Comisiei care să susțină această idee. Excelentă din punctul meu de vedere. Apoi, amendamentul 48 uh, pe care l-am depus eu um, aș dori să atrag atenția asupra femeilor cu handicap, care sunt victimele unui eh, discriminări duble. Trebuie să subliniem acest lucru în cadrul transversalității. Trebuie să luăm lucrurile în serios și să nu le lăsăm să eh, fie neglijate. Acum nu știu dacă 48 poate fi păstrat sub forma sa actuală. Ai spus că vrei să ajungi la amendamente de compromis și mi se pare a fi o idee bună. Și sunt de acord cu ceea ce a spus Islin despre responsabilitatea socială a companiilor. Coferații a cerut ca acest lucru să fie obligatoriu. Nu trebuie să fie un lucru obligatoriu, dar trebuie să se mențină presiunea asupra companiilor pentru ca acestea să-și asume responsabilitățile sociale pe care le au. Unele companii fac asta, altele își păstrează distanța față de acest subiect și ele trebuie să fie implicate, trebuie să le spunem că au uh, responsabilități pe care trebuie să și le asume Ideea noastră de economie, de piață socială trebuie să fie acceptată de toată lumea. Avem exemple care arată că funcționează bine și astfel acest lucru devine un punct esențial. Cred că dacă vei lucra cu raportorii din umbră și cu coordonatorii, așa cum ai făcut și în trecut, cu siguranță vom ajunge la un raport excelent care va permite să se facă auzită vocea persoanelor care suferă de un handicap și nu uh, handicapații de disabled, cum era în engleză. Ja, um, meine Kollegin uh, will ja. Da. Colega mea, Starkeviciu, este, nu poate fi prezentă și m-a rugat să mă exprim în numele lui trebuie pus accentul pe oportunitățile de angajare, de ocupare pentru persoanele cu handicap, pentru că avem încă probleme legate de uh, incluziunea persoanelor cu handicap în societatea noastră și acest lucru este cauzat mai ales de rata ridicată de șomaj a acestora. Persoanele cu handicap deseori nu au acces la uh, formări profesionale, educație vocațională. De asemenea, școlile și instituțiile de educație nu sunt adaptate din punct de vedere fizic la necesitățile persoanelor cu handicap. De asemenea, trebuie să ne gândim și la obstacolele uh, din calea exercitării dreptului la vot. Uh, statele membre trebuie să elimine orice bariere care împiedică persoanele cu handicap să-și exercite dreptul civic de a participa la alegeri. Numai un procent mic de persoane cu handicap pot participa la alegeri electorale din cauza Uh, absenței facilităților fizice care pot răspunde necesităților speciale ale persoanelor cu handicap. Statele membre trebuie să definească și să trateze handicapul uh, nu numai ca un handicap fizic, așa cum este cazul în uh, multe state membre, trebuie să acorde mai multă atenție și dimensiunii sociale a handicapului și un amendament privind asistența față de persoanele cu handicap uh, psihic uh, care sunt uh, expuse unui risc crescut de violență și abuz. Trebuie ca statele membre să garanteze respectarea drepturilor omului pentru persoanele care, sunt, care trăiesc în instituțiile de asistență și să transfere uh, Uh, această asistență de la o asistență instituționalizată către o asistență furnizată de comunități. Și sper că vom ajunge la un acord cât mai larg asupra amendamentelor până la uh, final. Vă mulțumesc! Madame Morin, puis Madame Schröter. Doamna Morin și apoi doamna Schröter. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegului Cosa pentru eforturile sale. Eu însă îmi sunt uh, raportoare pe această temă în cadrul Comisiei FEM și am făcut în așa fel încât cele două rapoarte să fie coordonate, coerente. Primul punct la care, pe care voiam să insist este următorul. Trebuie să luptăm împotriva oricărei discriminări, în ciuda politicilor naționale care susțin integrarea persoanelor cu handicap. Însă știm că este cu atât mai dificil ca în situațiile în care politicile naționale spun sus și tare că susțin Uh, integrarea persoanelor cu handicap, dar nu fac asta cu adevărat, e bine, este cu atât mai greu să atragem atenția asupra necesității implementării practice a acestor politici. Trebuie să fim cât mai implicați în punerea în aplicare a politicilor legislative destinate persoanelor cu handicap. În al doilea rând, și aici mă alătur lui Thomas Mann, când cere ca acest raport să fie supus unei adevărate dezbateri la uh, Strasburg, pentru că dacă mă uit la numărul de amendamente și deci la mobilizarea care a avut loc aici în cadrul comisiei noastre, precum și în cadrul comisiei FEM, ajungem la un număr total de aproape 350 de amendamente, ceea ce arată o participare largă și o voință a tuturor de a se implica în aceste politici de integrare a persoanelor cu handicap. Ca urmare, un astfel de raport merită o adevărată dezbatere. Al treilea punct. Aici mă refer cu precădere la femei. L-am ascultat pe Thomas Mann, am și citit amendamentul 48 pe care l-a depus Thomas. <clears throat> Este de altfel o, una din axele principale ale raportului nostru din Comisia FEM și subliniem handicapul dublu, cel puțin dublu, al femeilor cu handicap. Acestea cumulează o serie întreagă de factori de excludere și de dificultate în societate. Așadar, doresc să-l asigur pe Thomas Mann că acest subiect este uh, tratat așa cum merită în raportul elaborat în Comisia FEM și care va fi votat de altfel în această după-amiază. Și, în plus, am propus ca persoanele implicate în integrarea persoanelor cu handicap să uh, uh, aibă un angajament recunoscut în societate prin intermediul validării experienței și competențelor pe care aceste persoane le pun la dispoziția persoanelor cu handicap. Și trebuie să evităm ca uh, și, și trebuie să subliniem faptul că aceste persoane, prin angajamentul lor benevol voluntar, deseori se substituie datoriilor și obligațiilor pe care le au statele membre și instituțiile din statele membre față de persoanele cu handicap. De aceea acest angajament trebuie să fie recunoscut. Iată ce propunem noi uh, la votul uh, care va avea loc în această după amiază. Elizabeth Schröter și apoi domnul Gutierrez. Eu, vielen Dank. Mulțumesc. Aș dori să menționez niște aspecte precise și să mai adaug ceva la cele spuse până acum. Aș dori să consolidez aspectul de transversalitate și cred că uh, trebuie să găsim cele mai bune formulări în contextul acestei propuneri și a propunerii uh, de la Comisia pentru Drepturile Femeii. Sunt de acord cu Liz Lin în ceea ce privește directiva antidiscriminare. Cred că aceste texte sunt necesare pentru adoptarea de măsuri practice pe plan național. Sunt confruntată cu acest lucru în uh, viața cotidiană. Problemele existente sunt mari. Parlamentul a prezentat un text foarte echilibrat în ceea ce privește directiva antidiscriminare. Eu vin dintr-un land în care s-a introdus politica de coeziune și vreau să-i uh, asigur pe colegii francezi și britanici că încerc să um, lupt cu blocajul care există în uh, același land. Același fenomen se manifestă și în alte părți ale țării mele. Aș uh, dori să menționez o chestiune ceva mai dificilă. E vorba de definire. E foarte dificil să definești niveluri în cadrul Uniunii Europene. Toate aceste lucruri au legătură cu regimurile de asigurări sociale din diferitele state membre. Trebuie să ținem cont de obligațiile privind mobilitatea și privind transportul. Pentru că toate acestea sunt reglementate în mod foarte diferit. Trebuie să ne bazăm pe documentul 883 per 2004 în uh, ceea ce privește persoanele cu handicap. E uneori uh, greu să se găsească o definiție la nivel național, însă cred că aceasta este o soluție pragmatică și anume să ne bazăm pe regimurile de asigurări sociale care au aceste definiții în statele membre. În ceea ce privește mobilitatea, o hartă a mobilității este o idee. Acestea ar fi aspectele cele mai importante. Așteptăm cu siguranță rezultatele negocierilor privind compromisurile și sper că termenii utilizați în raport uh, vor fi și mai puternici. Sigur că rămâne problema mai multor fraze din uh, acest gen de raport, însă mi se pare că raportul e unul important și trebuie să-l susținem cu toții ca să fie adoptat cât mai repede. Mr. Gutierrez. <clears throat> Domnul Gutierrez. Sí. <clears throat> muchas gracias. Mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția asupra importanței acestui aviz. Este vorba de esența politicii europene și vreau să vă amintesc că este prima dată când dezbatem o strategie prezentată de comisie, o strategie transversală privind politicile destinate persoanelor cu handicap. În ultimii ani am dat dovadă de multă ambiție în ceea ce privește coeziunea pentru persoanele sau față de persoanele cu handicap. Însă aceasta este prima strategie clară. Am mai vorbit acum câteva luni despre accesibilitate. Astfel, se vede că Europa dorește să introducă pe ordinea de zi toate politicile ce uh, vizează persoanele cu handicap. Aș dori să-l felicit pe raportor. Numărul de amendamente arată doar cât de ambițioși suntem și cât de mult ne dorim să uh, avem o politică cât mai bună, obiectivul principal fiind egalitatea de șanse din toate punctele de vedere pentru persoanele cu handicap față de persoanele fără handicap. Dorim să ne ocupăm de ocupare, de sport, de timpul liber, de accesul la toate acestea. Mi se pare foarte important acest lucru și am menționat și de asemenea prevederi privind IMM-urile și cred că Aici putem acționa în mod important ca să integrăm aceste persoane, să le oferim acces la ocupare. Abordarea este diferită. Depinde cum creăm politicile privind persoanele cu handicap în IMM-uri acest, uh, majoritatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană țin, uh, sunt create de IMM-uri și de aceea este important să se facă eforturi pentru acestea. Este important să acționăm pentru o politică activă în domeniul ocupării și să promovăm integrarea profesională a persoanelor cu handicap. Pentru că uh, dacă aceste persoane sunt întrebate ce doresc de la, din partea administrației publice, prima dorință pe care și-o exprimă este integrarea, integrarea activă pe piața de muncă. Deci trebuie să insistăm asupra integrării profesionale în Uniune. Trebuie să evităm dubla discriminare de asemenea care a fost menționată. Femeile, de exemplu, cu handicap sunt discriminate de două ori, pentru că sunt femei și pentru că au un handicap. Sigur că uh, mă preocupă și situația persoanelor cu handicap care trăiesc la oraș față de cele care trăiesc la țară, pentru că șansele nu sunt aceleași în cele două medii. În uh, lumea rurală, uh, Problemele sunt suplimentare. Accesul la serviciile publice este, dif- este dificil și poate să apară o discriminare uh, suplimentară în mediul rural față de mediul urban. Așadar, trebuie să acordăm o importanță deosebită acestei chestiuni. În ceea ce privește sistemele de uh, securitate socială, trebuie să contribuim la acest ajutor pentru persoanele dependente de asistență. Trebuie ca Uniunea Europeană să facă toate eforturile ca să ajute persoanele cu handicap. Mai este acest nou concept al celui de-al patrulea pilon, care este asistență. Trebuie să fie ajutate toate aceste persoane care sunt dependente de îngrijire. Aș dori să vă explic și uh, care este situația amendamentului 49. Colegul nostru s-a referit la el. E vorba de HA. Uh, e un amendament în legătură cu care uh, ne-am întâlnit cu niște asociații și persoanele acestea ne-au spus că statele membre au o atitudine contradictorie față de politică, că pe de o parte există politica profesională și sistemul de asistență și asociațiile acestea ne-au spus că există o incompatibilitate între participarea la piața de muncă și primirea de ajutor, indemnizații, alocații care sunt uneori necesare, absolut necesare pentru aceste persoane. Deci persoanele cu handicap sunt puse în situația de a alege dacă doresc să lucreze și să primească un salariu sau dacă doresc să primească un ajutor, o alocație. Această contradicție duce la o favorizare uh, a uh, persoanelor acestora, o defavorizare, mă scuzați, Trebuie să ne gândim foarte bine ce facem cu aceste politici care nu sunt complementare și care pot să creeze excludere pe piața de muncă. În politică, termenele sunt foarte importante cred că Uniunea Europeană nu este la înălțime, nu a ratificat Convenția ONU privind persoanele cu handicap și trebuie să o facem. Trebuie ca toate statele membre să ratifice această convenție. Pentru că, după cum v-am spus, în politică termenele sunt foarte importante, sunt precum conjugările în gramatică. Și trebuie, de exemplu, ca și limbajul semnelor să fie uh, recunoscut la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să fie protejate aceste tipuri de limbaj. Trebuie ca administrația să garanteze persoanelor care au nevoie de exprimarea prin semne să beneficieze de acces la administrație. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat aici uh, lista oratorilor, dau cuvântul raportorului. Köszönöm szépen a tartalmas hozzászólásokat. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții extrem de bogate. Voi încerca să reacționez la tot ce s-a spus. În primul rând, în legătură cu compromisurile. În legătură cu toate intervențiile, vreau să spun că eu uh, am am propus compromisuri, deci vom încerca să cădem de acord cu toate grupurile politice și voi încerca să uh, realizez niște compromisuri care să vă mulțumească pe toți. Aș dori în primul rând să reacționez la ce a spus doamna Lin. Exemplul din Anglia pe care l-ați menționat și ideea de platformă, ideea de a avea un comitet european. Ce concepție avem? Intervenția dumneavoastră a fost cât se poate de pertinentă, pentru că eu consider că exemplul uh, englez este unul foarte bun, care merită urmat. Pentru că în Regatul Unit există mai multe directive care au fost uh, incluse într-o singură lege care funcționează foarte bine. Carta Drepturilor Fundamentale nu a fost semnată de Regatul Unit. Propunerea de compromis este deci una foarte bună și vă mulțumesc. Am primit o propunere interesantă în legătură cu uh, diferența dintre handicapurile mai grave și cele mai puțin grave. Raportul insistă pe ideea că serviciile trebuie să fie operaționale în practică și pe piața muncii. Experiența mea îmi arată că patronatele întotdeauna au obiecții și întotdeauna insistă asupra unor detalii din texte. Până aici, deci, ambele categorii au fost utile pentru persoanele cu handicap pe piața muncii. Apoi, persoanele care îmbătrânesc suferă aproape în totalitate de handicapuri, care nu sunt însă grave. Hmm. Nu e vorba de servicii pentru 80 de milioane de persoane aici. Însă e vorba de acordarea, de furnizarea de servicii pentru întreaga populație. Am primit o propunere în legătură cu traducerea, cu problemele lingvistice a termenului persoană cu handicap, de exemplu. Și eu mă confrunt adesea cu această problemă. Eu am încercat să lucrez în limba engleză împreună cu raportorii din umbră și să formulez și amendamentele în limba engleză. Uh, de la bun început era greșit, pentru că e vorba mai degrabă de integrarea persoanelor cu handicap și în engleză este vorba de inclusion și nu e același lucru. Inclusion este un termen din domeniul educației mai degrabă. Domnul Mann s-a referit la femei propunerile sale cred că au uh, beneficiat deja de un răspuns. Comisia pentru Drepturile Femeilor a studiat foarte serios această chestiune. Și eu voi propune să uh, fie integrate propunerile dumneavoastră 100% în raportul nostru. Propunerile sunt foarte bune. Comisia FEM vorbește despre femeile cu handicap și femeile care sunt mame de copii cu handicap. Ambele domenii sunt extrem de importante. De asemenea, cred că raportul trebuie să fie tratat cu prioritate în plenară. Acest lucru însă nu va depinde de noi. Eu spun foarte adesea că uh, cea mai mare minoritate din Uniunea Europeană este aceasta, e vorba de 80 de milioane de persoane. Sper că grupurile politice vor susține ideea de a organiza o dezbatere în plenară. În ceea ce privește hărțile, sunt de acord cu vorbitorii. În introducere v-am spus că doream să ajung la un echilibru în ceea ce privește aceste hărți pentru a evita exagerările, obiecțiile. Cred că un compromis va răspunde tuturor acestor preocupări. În concluzie, domnule Prieto, trebuie să um, Discutăm această chestiune într-un context mai larg, e clar. Nu putem să ne marginim la a pune accentul pe persoanele cu handicap. Trebuie să abordăm această chestiune într-o sferă mai largă. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, voiam să vă spun că uh, sunt și câteva amendamente pe care nu le voi susține. Nu înseamnă că sunt amendamente proaste, înseamnă mai degrabă că doresc să evit să cad în extrema cealaltă și să public o listă prea uh, largă de dorințe greu de realizat. Vreau să vă spun că compromisurile mele vor încerca să ducă la obținerea unui raport unit și coerent. Săptămâna viitoare vom începe colaborarea, vom începe să lucrăm la compromisuri din nou, în continuare. Acum există 21 de amendamente de compromis și dat fiindcă doamnă Lin, dumneavoastră ați fost bolnavă, aș dori să profit de întoarcerea dumneavoastră ca să mai discutăm, pentru că propunerile dumneavoastră sunt foarte importante. Vă mulțumesc mult pentru propuneri, pentru amendamente și intervenții. Mulțumesc foarte mult, dragă domnule raportor. Pornind de la această bază, vom vota în 16 iunie, după ce vom primi avizile de la Comisia de Petiții, de la Comisia FEM și ENVI și sper că astfel vom reuși să ajungem la plenară în luna iulie. După cum vă spuneam, mai avem un punct pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea unui mandat pe care ni l-ați acordat în cadrul uh, trilogului cu Comisia și cu Consiliul pe raportul domnului Kassler privind anul îmbătrânirii active 2012. Din păcate, raportorul încă nu a venit. Am să îl înlocuiesc chiar eu. Însă, înainte de a vă prezenta ce elemente cred eu că au fost esențiale la negocieri, am să vă pre- previn că au avut loc trei triloguri pe plan politic și două pe plan tehnic, care s-au uh, desfășurat cu toatele. Vreau să salut Consiliul reprezentanta președinției ungare este aici și am să o rog să ne prezinte și ea poziția Consiliului față de rezultatele trilogului. Doamna, aveți cuvântul. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Bună ziua tuturor și vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnă președinte, domnilor și uh, doamnelor membri deputați, uh, cu mandatul Consiliului și al președinției maghiare, aș dori să vă informez că am atins obiectivele pe care ni le-am stabilit și anume ne-am pus de acord cu privire la textul acestei decizii la primă lectură. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților, tuturor membrilor deputației Parlamentului European și în special doamnei președinte și domnului Kessler. Aș dori să le mulțumesc pentru munca lor asiduă care a permis uh, reușită a cooperării noastre. În cazul discuțiilor, cele două instituții și-au exprimat uh, opiniile și responsabilitățile cu privire la finalizarea textului, care s-a făcut la timp. De aceea am putut să ne atingem obiectivul formulat de persoanele vizate, și anume ca în statele membre, partidele să poată să înceapă cât mai repede pregătirea acestui an. La Coreper, începând cu luna martie, cu data de 18 martie, am putut să adoptăm pachetul de propuneri care a fost prezentat de președinția maghiară pe data de 10 mai în, cazul, în cadrul trilogului. Apoi, Parlamentul va hotărâ în sesiunea din iulie, prin vot, care va fi uh, hotărârea sa și apoi în 17 iunie președinția ungară va stabili o informare Votul va avea loc după această reuniune a Consiliului, deci vă vom transmite această informare și, grație acestui proces, odată decizia adoptată, munca de punere în aplicare va putea să înceapă. Suntem convinși că acest pachet de compromise va susține, va fi, primi sprijinul vostru și vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și pentru uh, colaborarea foarte fructuoasă. Mulțumesc, doamna președintă! Mulțumesc, doamnă Șansai. Eu aș vrea doar să mai spun colegilor că, în baza mandatului uh, încredințat de dumneavoastră, ne-am structurat discuția pe patru puncte. Primul, susținut și de dumneavoastră și de raportor, dorea să adauge un subtitlu la anul european al uh, îmbătrânirii, spunând o cultură a îmbătrânirii active. Fructul negocierilor a fost să uh, adăugăm acest lucru ca obiectiv și nu ca titlu, pentru a nu prelungi prea mult titlu și ai păstra caracterul de titlu comunicare. Apoi, alăturând această uh, idee la obiective, am ajutat că miza nu, am adăugat că miza nu este doar să prelungim durata uh, vieții active, ci și să veghem ca persoanele vârstnice să aibă dreptul la îngrijiri uh, medicale și servicii sociale pe tot parcursul vieții, inclusiv ținând seama de dorințele lor de participare la formare și de nediscriminare. Cel de-al doilea element important se referă la nous avons obtenu. Câmpul acestui an european și s-a menționat în special solidaritatea și cooperarea între generații care să fie integrate în acest an, la fel ca și noțiunile de vitalitate și demnitate pentru toți. Cel de-al treilea aspect al negocierii foarte important și el, a fost cel al analizei activităților care ar putea avea loc în cadrul acestui an european al îmbătrânirii. Și aici uh, s-a uh, spus că ar trebui integrate toate generațiile și toți partenerii, adică partenerii sociali, IMM-urile, colectivitățile locale și regionale și și, în sfârșit, a treia dimensiune era să se țină seama atât de chestiunea de problema de gen, cât și de problema persoanelor cu handicap. Vă promit, nu o să mai spun niciodată invalizi, ci doar persoane cu invaliditate. Apoi s-a discutat și problema bugetului am obținut din partea Consiliului angajamentul și recunoașterea că ar fi absurd să avem un an european al îmbătrânirii dacă nu suntem dispuși să dăm niciun leu pentru manifestările din acest an și trebuie să asigurăm o vizibilitate a întregului eveniment și a întregului an cu 100 de milioane de euro care să fie afectați pentru această manifestare. Iată, deci, am terminat. Cu acest uh, raport am terminat uh, ordinea de zi și o să vă rugăm să votați pentru a putea merge apoi în plenară, sigur atunci când textul va fi finalizat împreună cu Consiliul, uh, verificat de experții lingviști și așa mai departe. Doriți să validați uh, rezultatul acestui trilog? Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă în unanimitate. Vă mulțumesc în numele domnului Kessler pe care îl felicit. Și iată astfel că am terminat cu ordinea de zi. Ne întâlnim în 6 iunie pentru o sesiune extraordinară la ora 19 la Strasburg. Vă mulțumesc!